Ach so, ja. Okay. So, dann stimme ich zunächst mal. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 94 și 95. Nu, întâi amendamentul 94, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 95, pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Din nou un vot în plus la PPE. Acum e bine, s-a închis votul. 20 <coughs> pentru 19 împotriva, 4 abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1-2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 15. S-a închis votul. 39 pentru, 4 împotrivă, a fost evident, dar uh, mulți nu uh, au ridicat mâna. Deci se adoptă amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru 19 împotrivă se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110. Două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, nu? Doriți să verificăm. Bine, s-a deschis votul. Pentru prima parte. S-a închis votul. 28 pentru 18 împotrivă se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3.1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3.2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 125. Pentru, împotrivă, mă scuzați, 125 sus pe pagină, Amendment 125. Amendamentul 125. Pagina 4, ultimul de pe pagina 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Da, vreau să fim foarte atenți, aș face același lucru și în cazul dumneavoastră. Din Van de Camp e de acord cu mine. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139. Da, e teribil. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8.1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8.2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 31. S-a deschis votul, acum s-a închis votul. Se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. 176. S-a închis votul. Se respinge. 177. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8.3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 179. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru 15 împotrivă abținere se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 140, 84, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. 185. S-a închis votul. 28 pentru 14 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 186. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187. Cu amendament oral. Există obiecții împotriva amendamentului oral. Nu e cazul, atunci votăm cine este pentru 187, împotrivă, abțineri, Verificăm. 187 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm de asemenea 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 20 împotriva abținere se adoptă. 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 42 până la 192 pot fi votate în bloc dacă nu sunt obiecții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Grupul următor. 43 până la 198. De asemenea, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 49. S-a închis votul. 25 pentru 21 împotrivă. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul C. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 64. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 66. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm s-a deschis votul. Pentru 68. S-a închis votul. Douăzeci pentru 17 împotrivă, 0 abțineri se adoptă. 69 cu amendament oral. Există obiecții împotriva amendamentului oral? Nu e cazul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru 20 împotriva se adoptă. Amendamentul 70 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 71 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, 6 pentru, împotrivă, abțineri, presupun că se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul pentru 72. S-a închis votul. 23 pentru 22 împotrivă, foarte strâns votul. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru 19 împotrivă un vot abțineri se adoptă. 73 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, să adopt. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru 20 împotrivă, 0 abținori. Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, după părerea mea s-a respins. Dacă doriți să verificăm, o facem. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru 16 împotrivă, evident, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final este un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. trei pentru 3 împotrivă, nicio abținere, se adoptă, mulțumesc cordial raportoarei și raportorului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 și cred că putem vota în vot dacă nu există cumva obiecții. Văd că nu e cazul. Dacă toată lumea e de acord, vom proceda ca atare. Deci. Deci votăm în bloc amendamentele de la 1 la 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votul final, în manieră electronică. Thanks for that. Yeah. Ja, du sprichst einfach wunderbar Deutsch. Mulțumesc pentru ajutor. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Și în acest caz aș dori să mulțumesc încă o dată raportorilor. Das, die nächste Abstimmung, da geht la următorul vot este vorba de procedurile și practicile legate de audierile comisarilor. Eu însumi sunt raportor. Votăm amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, amendamentul oral. Întreb dacă există obiecții împotriva amendamentului oral. Văd că nu e cazul, atunci îl votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 devine caduc. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri.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 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, în vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 la 1, nicio abținere. Îi mulțumesc raportorului.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 wir haben jetzt die Abstimmung abgeschlossen und kommen dann. Äh Am terminat cu voturile și ajungem acum la punctul cu, partea, cu cartea albă. Raportorul însă nu a ajuns încă, că am mai avut o întâlnire urgentă, dar a sosit imediat. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das Trecem acum la dezbaterea cu privire la Cartea Albă privind transporturile. Raportor este Wim van der Kamp. A revenit uh, de la uh, urgența dânsului și are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Înainte să începem, permiteți-mi câteva observații introductive. Doresc să subliniez faptul că în raportul meu facem un fel de evaluare la mijlocul perioadei a cărții albe din 2011. Deci nu este o revizuire, ci o evaluare la mijlocul perioadei. Și analizăm să vedem uh, în ce mod propunerile pe care le-am făcut în 2011, uh, respectiv făcute de predecesorul meu, Mătiu Groș, dacă acestea au fost și uh, puse în aplicare. Și aici observație de ordin politic. Asta și vis-a-vis -vis de cele spuse de colega noastră din Spania, doamna Bilbao, cum că atât statele membre cât și Comisia sunt, uh, au restanțe în ceea ce privește implementarea și acest lucru trebuie spus clar și răspicat pentru că există lucruri foarte urgente în mai multe dosare. Aviația este doar unul dintre acestea și și uh, cel de-al patrulea pachet feroviar, toate cu restanțe mari. și spuneam că sunt lucruri urgente pentru că se impune să colaborăm mai bine în Europa în domeniul transporturilor, pentru că alte țări precum India, Brazilia, China fac uh, progrese mult mai mari decât Europa. Nu vreau să arăt cu degetul acum uh, pe nimeni, dar uh, statele membre ar putea să aplice mai bine și mai rapid aceste reglementări. În calitate de raportor am avut o abordare pragmatică în cadrul acestei evaluări la mijlocul perioadei. Nu am vrut să accentuăm fiecare detaliu, dar am vrut să menținem în centrul atenției principalele obiective care ne așteaptă în perioada 2020-2030. Și importanță cuvenită trebuie acordată și laturii economice. Avem comisii precum fecii Econ, care se consideră extraordinar de importante, însă dacă comisia de transport uh, nu-și face treaba, atunci aceste comisii nici măcar nu s-ar putea reuni. În ceea ce privește uh, transportul modal, uh, acest lucru nu a reușit. Poate că am avut o formulare mult prea uh, severă în 2011, dar evaluarea a arătat că acest modal shift nu a avut succes. Aici trebuie să facem mai multe și în ceea ce privește multimodalitatea și comodalitatea. Trebuie să uh, promovăm aceste lucruri și ar trebui promovate în primul rând căile ferate și uh, transportul pe căile navigabile interne, pentru că atunci nu ar mai trebui investiți uh, prea mulți bani în șosele. Există o serie întreagă de proiecte care sunt în așteptare, care nu sunt puse însă în aplicare. Și aici trebuie mai multe investiții în căi navigabile, interne și pe căile ferate sigur că avem și obiective care țin de caracter durabil și am constatat că sectorul transporturilor nu uh, se evidențiază neapărat aici. Au existat uh, multe încercări, ca de pildă prin motoare pentru camioane care să uh, lucreze cu emisii mult mai mici, dar noi am formulat multe obiective ambițioase în 2011-2012 și acum în 2015-2016 constatăm că mult prea puține lucruri au fost puse în aplicare. Noi acum, sigur, nu vrem să renunțăm la obiectivele noastre ambițioase, ci vrem ca acestea să se aplice. Și și transportul urban, transportul local uh, și regional uh, trebuie avut în vedere trebuie aproape dublate eforturile și capacitățile, pentru că dacă ne dăm doar la Bruxelles, uh, oamenii stau în ambuteiaje prin tunele. Apoi, transportul pe două roți, de pildă cu propulsie electrică, iată o idee foarte bună. Acum, uh, sistemele inteligente de transport și de trafic. E o idee bună, dar uh, se pot face mai multe. Eu cred că aici trebuie să avem un ritm mai accelerat. În cazul raportului domnului Koch am vorbit despre emiterea de bilete integrate dar și în domeniul uh, coordonării traficului trebuie să facem mult mai multe atunci când vorbim de tot felul de lucruri care vizează multimodalitatea, um, documente de însoțire a mărfurilor în manieră electronică, transportul de la ușă la ușă și așa mai departe. Și apoi am mai analizat și așa numitul tube transport, așa cum este numit. Și apoi și aspectul social. Constatăm că piața internă din Europa, atunci când este vorba de aspectele sociale, și aici mă gândesc de pildă la șoferii de autobuze din Germania, care, sigur, au anumite drepturi um, în baza legii, care însă sunt eludate prin piața internă. Iată, deci, provocări și suntem pentru modernizare, dar uh, nerespectarea regulilor datorită deschiderii pieții, nici asta nu putem accepta. Noi vrem o economie de piață socială în Europa și nu un capitalism um, de neoprit. În ceea ce privește accidentele rutiere, avem în continuare un număr mult prea ridicat de victime, 25 de mii 2014. Sigur, toată lumea vorbește de terorism, alte amenințări din afară, dar iată, avem o amenințare internă pe șosele și nu e vorba doar de accidente rutiere în sine, ci e vorba și de pierdere economice atunci când sunt răniți oameni aspecte care țin de asigurări, pierderi de venituri. Acestea sunt toate teme care trebuie de asemenea avute în vedere. Iată deci o scurtă introducere la acest raport. Aș dori să mulțumesc și staffului meu pentru că s-a implicat foarte mult și acum aștept cu interes și observațiile colegilor. Mulțumesc, era acum cuvântul doamna Țapardel. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să le urez sărbători fericite atât colegilor care au sărbătorit Paștele pe rit catolic, cât și colegilor care sărbătoresc Paștele pe rit ortodox și astăzi este a treia zi de Paște, așa că le doresc sărbători fericite. În ceea ce privește raportul la care am lucrat împreună cu colegii mei care sunt raportori din umbră, în primul rând aș vrea să-l felicit pe raportor pentru propunerea de raport pe care a făcut-o. Evident că acest, această propunere de raport reprezintă un punct de plecare excelent pentru discuțiile privind implementarea cărții albe a transporturilor din anul 2011. De ce spun punct de plecare? Pentru că în calitate de raportor din umbra al grupului SND am câteva sugestii de amendamente care vin să completeze eforturile colegului meu, domnul Van den Kamp. În primul rând, grupul SND salută propunerea raportorului de a introduce o dimensiune socială în politica europeană de transport. Este adevărat că, deși s-au înregistrat progrese în acest domeniu prin adoptarea unor acte legislative sectoriale, este nevoie încă de eforturi suplimentare în armonizarea legislației sociale. De aceea, prin acest raport, eu consider că Parlamentul European ar trebui să-i solicite Comisiei să vină cu propuneri pentru crearea unui cadru legal de armonizare a legislației sociale în Uniunea Europeană și, de asemenea, cu crearea unui organism care să, suprave, să supravegheze aplicarea legislației, un organism care ar putea să existe sub forma unei agenții a transporturilor terestre. De asemenea, voi lucra împreună cu colegii mei din grupul SND pe câteva sugestii de amendamente care să întărească și să concretizeze cele menționate anterior. Trebuie spus de uh, faptul că din anul 2011 până în prezent o sumă de acte legislative și comunicări au fost aprobate și aș dori ca acest raport să recunoască și să facă referințe, printre altele, la pachetul Orizont 2030 pentru climă și energie și, de asemenea, și la strategia pentru o Uniune energetică. Uh, acest exercițiu pe care îl facem de a armoniza progresul în implementarea cărții albe din anul 2011, evident că este absolut necesar pentru elaborarea unei politici de schimbare de paradigmă în domeniul transporturilor, în ceea ce reprezintă politica în domeniul transporturilor după anul 2020. De aceea consider că este nevoie de o abordare holistică și de asemenea consider că este necesară recunoașterea sinergiilor între cele două sectoare, adică între transport și energie. De asemenea, consider că este oportun să luăm în considerare recomandările colegilor pe rapoartele privind sistemele integrate pentru emiterea biletelor multimodale din Uniunea Europeană și, de asemenea, raportul privind mobilitatea urbană ecologică, dată fiind importanța recomandărilor din aceste două rapoarte. Și, de asemenea și datorită faptului că mobilitatea urbană și îmbunătățirea mobilității urbane reprezintă una din prioritățile mele. De asemenea, propunerile de amendamente vor viza exploatarea oportunităților din categoria multimodalității și a, noi, a noilor tehnologii, în ideea îmbunătățirii siguranței rutiere în oraș pentru anumite categorii de utilizatori de infrastructură. De asemenea, vor exista sugestii în ceea ce privește lupta împotriva traficului și a congestiei și eficientizarea călătoriilor, precum și îmbunătățirea experienței pasagerului, ca și consumator al serviciului de mobilitate și, evident, nu în ultimul rând, mă voi concentra asupra, asupra infrastructurii și investițiilor în infrastructură. Pentru că, în primul rând, sistemul de transport reprezintă o, o interacțiune dinamică de infrastructuri. De aceea sunt de acord și cred că trebuie să acordăm o prioritate infrastructurilor curate, însă atrag atenția și asupra profilului țărilor de coeziune, unde lipsa de infrastructură de calitate sau calitatea precară a acestei infrastructuri aduce cu sine neatingerea obiectivelor din Cartea Albă și anume reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere. Ca să fac un uh, scurt rezumat, să sintetizez, consider că trebuie să fim pragmatici în modul în care monitorizăm acest progres de atingere al obiectivelor cărții albe și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm de faptul că contribuția noastră la crearea unei piețe unice de transport inteligent, eficient și sigur trebuie să fie reală, să nu existe numai în documentele oficiale, ci să poată fi implementată în realitate, în practică. Mulțumesc frumos și aștept să văd amendamentele colegilor mei pe, pe raport. Mulțumesc frumos! Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Cosmas. Mulțumesc. Îi dăm cuvântul lui Cosmas Slutovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciał... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de ocazie și să mulțumesc domnului Van der Kamp pentru munca deosebit de bună și pentru că ne-a prezentat rezultate într-un timp atât de scurt. Cred că dânsul uh, s-a gândit uh, în mod foarte eficient la problemele prezentate și uh, a prezentat lucrările în mod foarte succint, ceea ce este de neașteptat aici la instituția noastră. Cred că ar trebui să ne centrăm pe prioritățile care au fost menționate și să ne amintim că Europa este unică, dar nu este uh, separată, izolată de restul lumii. Deci, indiferent de acțiunile pe care le vom face, trebuie să ținem cont de activitatea și tendințele la nivel global. Un exemplu foarte bun în acest sens ar fi de exemplu, uh, speranțe prea optimiste de a deveni o economie uh, fără carbon. Să ne uităm ce se întâmplă în restul lumii, ce se întâmplă cu uh, creșterea um, PIB-ului, cu scăderea prețurilor la petrol și, pe de altă parte, ce se întâmplă cu obiectivele stabilite uh, de Europa până în anul 2050. Ce înseamnă asta pentru Europa? Mai puține locuri de muncă și probleme pentru IMM-uri. Deci cred că ar trebui să nu ne mai punem această presiune asupra uh, noastră, pentru că ea este problematică, este o povară prea mare. Să vedem ce se întâmplă cu, uh, cu libera concurență în sectorul transportului, să vedem ce se întâmplă din nou în restul lumii și cum arată restul lumii și ce se întâmplă la noi aici, la nivel intern, în Europa. Un exemplu ar fi sectorul aerian. Știm că din cauza investițiilor de capital, unele din statele arabe uh, au o concurență neloială față de ce se întâmplă în Europa dacă Comisia Europeană hotărăște să nu facă nimic, să rămână pasivă sau să utilizeze doar argumente de natură socială, cred că vom deveni din ce în ce mai protecționiști. De exemplu, companiile de transport din unele state membre nu vor mai putea concura sau nu vor mai putea activa în mod liber, independent în alte state membre și asta va spori decalajele între statele membre. Dacă uh, acționăm împreună, nu vom reuși să atingem deci obiectivele stabilite în acest document. Așa că eu cred că ar trebui să ne centrăm pe cetățeni, pe persoane, pur și simplu, pe pasageri. Pentru că până la urmă consumatorii, pasagerii sunt cei care ar trebui să aibă de câștigat de pe urma biletelor mai ieftine. Șoferii, cicliștii sunt cei care ar trebui să câștige de pe urma noilor măsuri și a noii culturi a siguranței în domeniul transporturilor. Cu toate acestea, transportul îi implică și pe alții, de exemplu pe cei care lucrează la companiile petroliere și la rafinării sau în industria auto. Dacă presiunea asupra uh, scăderii dioxidului de carbon este prea mare, atunci și locurile de muncă vor scădea. Să vedem ce se întâmplă și care sunt consecințele deci pentru Europa, pentru cetățeni. Poate că obiectivele intermodale nu ar fi principalul obiectiv al acestor persoane, ci să aibă acces la orice modalitate de transport, pur și simplu. Ar trebui să respectăm drepturile fundamentale ale cetățenilor și sper ca noile amendamente să țină cont de toate aceste argumente pe care tocmai le-am prezentat. Este foarte important pentru politica în domeniul transporturilor pe viitor. Vă mulțumesc! Încă Das Wort hat jetzt. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul lui Ghezine. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Wim van de Kamp, raportorul nostru. El își dorea realizarea unui raport foarte concentrat, care să nu conțină vreo vorbărie goală și recunosc că a reușit acest lucru, raportul este echilibrat, am avut și o întâlnire uh, prealabilă cu raportorii din umbră, fiecare a putut să-și expună punctul de vedere. Totuși, am și eu câteva observații de făcut, pentru că ă, raportorul vorbește despre model shift și comodalitate. Da, este ă, corect să ne dorim acest lucru, dar este foarte greu de realizat ă, oricât de mare este dorința de a folosi și calea feroviară și șoselele și transportul pe apă, este destul de greu să realizezi. S-a mai vorbit și despre sisteme de transport inteligente, despre fondul strategic de investiții, toate bune și frumoase. O observație în legătură cu siguranța rutieră. Aici se face trimitere la tehnologiile novatoare în ce privește uh, autoturismele uh, de uh, ultimă generație, ca să spun așa. Da, uh, sigur, este grozav să poți introduce o tehnologie nouă în uh, automobile, dar totul este legat până la urmă de transferul de date. Știți că uh, pe mine mă preocupă în mod deosebit acest domeniu. Da, uh, în ce privește de pildă e-call, acel sistem automat de urgență, sigur este important uh, ca autoturismele să fie dotate cu această formulă, dar uh, sigur că este important de asemenea să se creeze locuri de muncă atrăgătoare pentru femei în acest domeniu. Poate că găsim niște stimulente din acest punct de vedere. În ce privește uh, transportul care să nu se bazeze pe hârtie, uh, pe documente tipărite, este de asemenea important și preocuparea pentru protecția mediului înconjurător în domeniul transporturilor. Dacă ne gândim la diversele domenii, la transportul aerian, mi se pare că există aici o uh, problemă legată de concurența internă, pentru că există uh, în Austria și Germania un impozit pentru uh, transportul aerian al pasagerilor. Eu cred că ar trebui anumite practici să fie totuși generalizate pe plan european, pentru că altfel există distorsiuni în concurență. În ce privește transportul rutier, nu știu dacă trebuie să stabilim de pe acum niște eh, praguri limită în ce privește circulația eh, camioanelor și emisiile de bioxid de carbon, pentru că există diferențe foarte mari de construcție în ce privește eh, camioanele și eu cred că este greu să stabilești aici categorii care să permită după aceea o monitorizare. Deci trebuie pregătită această activitate înainte de a stabili valori limită în ce privește emisiile de bioxid de carbon. Da, există și uh, un concept nou în legătură cu uh, transportul uh, sintromodal. Sistemele IT ar trebui să fie uh, valorificate într-o rețea europeană este o logistică necesară pentru transport. Raportorul vorbește despre user pays. Este un principiu care poate să fie valorificat, dar Eh, banii care sunt încasați eh, din taxarea transportului ar trebui să fie valorificați în infrastructură. Acestea ar fi principalele observații pe care eh, doream eu să le fac. Sigur că mai există tot felul de inițiative, inclusiv în ce privește transportul maritim, de, în privința transportului pe cablu, dar Deocamdată sunt mulțumită. Președintele, doresc să salut un nou grup de vizitatori. Domnul Leichtfried a invitat un grup din Organizația de Tineret a Socialdemocraților din Austria. Și acum continuăm dezbaterea cu Maria Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc, Vim, pentru munca făcută. Într-adevăr, avem aici elemente care ne permit să ne gândim bine și să mergem mai departe. În general, aș putea spune că această carte albă din 2011 stabilea niște obiective destul de interesante. Însă, din păcate, ele n-au fost încă implementate. Iar noi, în calitate de braț uh, legislativ, avem o obligație și anume aceea de a stabili obiective din punct de vedere al mediului care să fie ridicate, dar și din punct de vedere numeric. De aceea, cred că ar trebui să apăsăm pedala de accelerație pentru a încerca să implementăm ceea ce s-a hotărât încă din 2011. Aceasta ar fi foarte benefic pentru competitivitatea europeană. Și n-ar trebui să uităm că uh, există o concurență globală foarte puternică, există tot timpul noi instrumente mobile care sunt înființate, sisteme de navigație și așa mai departe. Deci, potențialul în domeniu este enorm. Din păcate, în Europa am rămas în urmă față de restul lumii. Și am închis ochii față de toată această revoluție digitală. N-ar trebui să uităm care sunt posibilitățile existente în domeniul noilor servicii ce pot fi oferite utilizatorilor, cetățenilor în general. Noi servicii care au de-a face cu aceste noi modalități de transport. Cererea există, însă oferta este cea care uh, nu este la înălțimea așteptărilor. Cred de aceea că ar trebui să dăm dovadă de un angajament sporit pentru domeniul transporturilor și să insistăm mai mult pe tema inovării și aplicarea uh, acestor rezultate științifice în practică. Așa cum s-a spus deja, Trebuie să oferim un nou spațiu pentru inovare și să ne trezim un pic, să ne dăm seama că există noi posibilități în fața acestor sisteme inovatoare. Inovații care ar trebui să beneficieze de, de să îi facem loc pe piață. Fără însă a veni în detrimentul normelor de siguranță sau în ceea ce privește protecția mediului sau protecției datelor personale. Acesta este, bineînțeles, un element esențial pentru noi. Dacă reușim să obținem acest echilibru, atunci vom avea în sfârșit o politică inteligentă a transporturilor în Europa și, așa cum s-a spus aici, s-a menționat deja în dezbatere, pe viitor s-ar putea să ne lipsească din ce în ce mai mult banii. Deci, acei puțini bani de care dispunem ar trebui utilizați în mod mai inteligent. Vom reveni fără îndoială mai târziu asupra detaliilor, vom trimite propunerile noastre lui Vim, însă Deocamdată aș vrea să revin la primul punct. Acesta se referă în special la relațiile externe. Eu cred că ar trebui să ne centrăm în special pe dezvoltarea sistemului de transporturi în UE și pe o mai mare integrare a sa. E foarte bine să vorbim despre relațiile externe, însă cred că ar trebui să ne gândim și la relațiile interne între statele membre. Acum, în ceea ce privește uh, transportul pe conducte, mă scuzați, transportul cu metroul, Cred că trebuie să avem mai multe posibilități aici, pentru că uh, nu trebuie să avem o abordare prea restrânsă, trebuie să ținem cont de progresele făcute în dezvoltarea acestui sistem de transport până la momentul actual. Automatizarea modalităților de transport este un alt element important de care trebuie să ținem cont. Mm, el a fost deja menționat dar îmi dau seama că am uitat un element esențial aici, și anume să ne deplasăm cu bicicleta sau pe jos. Iată, o modalitate de transport importantă. Uh, știu că asta se întâmplă mai mult în Finlanda și în țările de jos, dar oricum trebuie să o menționăm în dezbaterea noastră. Mulțumesc! Vielen Dank! Das Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Baz Aicuc. Un olandez, da. Da. Am pedalat din nou pe bicicletă dimineața la Bruxelles, ceea ce e o provocare de fiecare dată. Vreau să mulțumesc colegului Van den Camp încă o dată pentru acest document. Am avut deja o primă dezbatere și cu acea ocazie am făcut referință la problemele cele mai mari. N-am să revin acum, dar oricum cred uim uh, că ați uh, reușit să vă centrați pe elementele cele mai importante, pe mizele uh, esențiale. Totuși vom prezenta amendamente care, din punctul nostru de vedere, se referă la elemente absolut urgente și care lipsesc. Dacă ne gândim la viitorul transporturilor, acesta este singurul sector în care există în continuare o creștere enormă a dioxidului de carbon, a emisiilor, dacă comparăm cu celelalte sectoare unde există un proces de decarbonizare, acest lucru nu se întâmplă în sistemul uh, în sectorul transportului și este o chestiune care trebuie abordată mult mai um, urgent. Pe de altă parte, este vorba și de schimbarea modală sau intermodală, care este o parte importantă a retoricii noastre, dar care nu se întâmplă în realitate. Pur și simplu nu are loc. Deci poate vorbi mult despre ea, dar cred că ar trebui să avem o poziție mult mai fermă și să ne asigurăm că dacă oferim o nouă evaluare a viitorului transporturilor, această chestiune este mult mai puternică și nu doar să vorbim despre ea și despre cât de importantă este, pentru că avem destule documente pe această temă și trebuie să depășim stadiul documentelor. Deci, atunci când vom prezenta amendamente, ne vom uh, centra pe um, utilizarea bicicletei și pe schimbarea modală și pe prețuri, pe felul în care se pun prețurile. Dacă venim la acest um, ultim element, cred că ar trebui să revenim asupra situației în care se fixează prețurile pentru drumuri. Pentru că dacă se face bazându-se pe kilometru parcurs, atunci, într-adevăr, ții cont de utilizarea uh, drumului, nu doar de emisiile de dioxid de carbon și trebuie să ne asigurăm că astfel de instrumente care reprezintă un fel de internalizare a costurilor utilizării sistemului de transport este, ar fi o soluție foarte bună. Iată deci ce puteți aștepta de la noi. Pe de altă parte, dacă vedem care sunt diversele modalități de transport, și aici cred că poziția noastră poate fi una mai fermă. Dacă vedem cum se calculează prețul pentru diversele modalități de transport, ne dăm seama că el este complet inechitabil și mm, transportul aerian, de exemplu, nu îi se aplică niciun fel de taxă este pur și simplu scutit de orice fel de taxe. Asta nu se poate accepta. Trebuie să revizuim acest sistem de taxare, el să fie echitabil și să includă costurile reale existente și internalizarea costurilor trebuie făcută pentru toate modalitățile de transport, lucru care nu se întâmplă în ziua de astăzi. Asta duce la o concurență neloială și asta ar trebui să apară mai clar în documentul nostru. Probabil vom prezenta amendamente pe această temă și vom analiza mai mult ca sigur sectorul aerian, pentru că problema taxării este mm, lipsă aici, de asemenea TVA-ul pentru bilete și am putea vorbi și despre un eventual acord care în mod potențial ar putea intra în vigoare în 2020 dacă și așa mai departe. Nu, cred că mm, trebuie să fim un pic mai ofensivi în acest domeniu nu ne putem permite să rămânem pe o astfel de poziție, pentru că e clar că până acum uh, sectorul transporturilor a fost cutit uh, pentru prea mult timp. Și până la urmă toată lumea trebuie să plătească un preț uh, echitabil și utilizatorii să aibă o adevărată posibilitate de a alege între diverse modalități de transport, pentru că ne dăm seama că în ziua de astăzi unele dintre aceste modalități sunt în mod clar favorizate. Și acum o întrebare raportorului, domnului Van de Camp. Nu știm foarte bine cum vom stabili obiective obligatorii după 2020 pentru, de exemplu, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, însă raportorul propune obiective pentru sectorul maritim și vreau să vă întreb de ce ați ales acest sector în mod izolat. Eu sunt oarecum surprins de, de o astfel de decizie. Într-un fel, Uh, suntem pentru stabilirea unor obiective obligatorii, însă de ce doar pentru sectorul maritim? Dacă noi ne dorim o, abordare echitabilă față de toate modalitățile de transport, atunci obiectivele ar trebui stabilite pentru toate sectoarele de transporturi și nu doar pentru cel maritim. Bineînțeles, în amendamente vom reflecta și obiectivele noastre finale la nivel global în ceea ce privește clima care trebuie atinse, pentru că uneori avem senzația că nu oferim o adevărată diversitate în ceea ce privește modalitățile de transport, favorizăm anumite sectoare de transport, deci și aici obiectivele stabilite la nivel internațional sunt importante și în Convenția pentru Biodiversitatea Biologică am uh, afirmat că există un pericol și datorat uh, alegerilor făcute în sectorul transporturilor. Deci vom adăuga amendamente în acest sens, dar după cum spuneam ne vom centra în primul rând pe internalizarea costurilor, pe felul în care se taxează și să ne asigurăm că peste 5 ani uh, când uh, domnul Van den Camp uh, se va afla aici pentru al 11-lea an la Parlament, vom face o altă carte albă pentru transporturi, așa la nivel general, să spunem încă o dată că ne aflăm pe drumul cel bun, dar încă n-am atins obiectivele noastre. Sperăm ca peste 5 ani să avem rezultate mai bune, mai pozitive și așteptăm să îmbunătățim raportul pe această temă și sunt convins că și domnul Van den Camp dorește să facă un alt raport peste 5 ani. Mulțumesc! Când Mulțumesc. care cuvântul Peter Lundgren. Tack för ordet, eh, herr ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport bun, echilibrat, pe care ne l-a prezentat domnul Van den Kamp, dar cred că mai sunt încă alte elemente de adăugat. Știm cu toții cât de important este un sistem de transporturi eficient, funcțional pentru piața internă. De aceea, acest raport ar trebui să uh, se gândească și la povara administrativă și birocratică implicată. Dorim o poziție mai clară în ceea ce privește abuzul față de regulile de capital. Dorim o situație mai clară în ceea ce privește competitivitatea și pentru sectorul aerian. Este un sector care trebuie analizat și vom prezenta multe amendamente referitoare la aspectele sociale. Dar dacă tot stabilim tot felul de reguli la nivel um, uh, european și după aceea până la nivel național, până la urmă uh, lucrurile nu funcționează bine și rolul nostru nu este acela de a schimba lucrurile și toate abuzurile existente în sistemul actual sunt practic protejate de regulile existente, lucru care nu ar trebui să se mai întâmple. Dacă vorbim pe de altă parte despre dumpingul social care este provocat de această foamete de profit a marilor operatori, atunci trebuie să ne dăm seama că există persoane care sunt date afară de pe piață din cauza unor operatori care nu au niciun fel de scrupule. Și asta se aplică și pentru mediu. Felul în care Uh, mari operatori um, funcționează utilizarea de uh, camioane mari și așa mai departe. Deci cred că avem nevoie de o legislație foarte puternică care să țină cont și să abordeze în mod clar această temă a operatorilor lipsiți de scrupule și să transmitem un mesaj clar acestora. Sper ca Cartea Albă să fie o ocazie pentru noi toți să ne aducem contribuția la această dezbatere și să eliminăm abuzurile existente. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc. Au fost uh, contribuțiile raportorului și raportorilor din umbră. Avem multe lor de cuvânt uh, pe lista noastră. Trebuie să le limităm la câte două minute. Jens Nielsen are primul cuvântul. Tack så mycket. Då ska jag vara väldigt eh, kort eftersom jag bara har eh, två minuter. Jag... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Am înțeles că avem doar două minute la dispoziție. Este un raport foarte echilibrat și e important să semnalăm aici că transportul durabil uh, este mână în mână și cu un transport social. În primul rând, avem nevoie de concurență loială în toate sectoarele de transport. În noiembrie am avut o rezoluție în ceea ce privește lista neagră din UE și atunci am avut o minoritate aici la Parlament care spunea că trebuie să eliminăm dumpingul social pentru că companii serioase sunt date afară de pe piață în această cauză. Iar acum Comisia ne spune că dorește să revizuiască regulile asupra cabotajului și ca lucrurile să fie mai clare. Sper ca aceasta să îmbunătățească situația, pentru că e clar că trebuie să se facă controle și verificări de către statele membre. Dacă vorbim despre sectorul aerian, am avut ceva timp la dispoziție pentru a vedea care este legătura între companiile inovatoare, construcții, locuri de muncă, condiții de muncă și așa mai departe și siguranța aeriană. Trebuie să se găsească un echilibru între toate aceste elemente și siguranța aeriană trebuie să fie luată în serios, trebuie să fie subliniată mult mai puternic în raportul nostru și trebuie să vedem care sunt regulile de bază iar dacă facem asta, vom îmbunătăți, cred, și siguranța, pentru că există o, o legătură foarte clară între condițiile de muncă și condițiile de recrutare și siguranța aeriană. Acum, multimodalitate, mediu și uh, siguranță în general. Un ultim comentariu din partea mea. Eu sunt pur purtătorul de cuvânt pentru sectorul transporturilor, condiții de recrutare și condiții de muncă. Este un punct important pentru că avem nevoie de mai multă egalitate de gen în acest sector, unde există prea mulți bărbați care lucrează față de numărul de femei angajate. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc, Cristin Revutalon. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să respect timpul pe care l-am la dispoziție, ca și colegul meu, care nu l-a depășit deloc. Acest raport din inițiativă prezintă mai multe puncte uh, bune. Este vorba aici de întărirea mijloacelor și definirea noilor obiective. Aceasta reprezintă o oportunitate foarte bună pentru a întări politica în domeniul transporturilor. Transferul modal, concurența loială, aplicarea principiului uh, poluatorul plătește și utilizatorul plătește, mi se pare că toate acestea merg în sensul cel bun pentru o structură mai eficientă, însă fără un angajament puternic la nivel politic nu vom atinge obiectivele și la momentul acesta nicio inițiativă legislativă n-ar trebui să fie îndepărtată din stat. Propunerea de dublare până în 2030 a serviciilor de transport public reprezintă un obiectiv pozitiv care ne va permite îndeplinirea obiectivelor din Cartea Albă și care va arăta rolul esențial al transportului public. Salut de asemenea propunerea de a încadra la nivel UE emisiile uh, vehiculelor uh, mari și totuși există câteva elemente pe care ar trebui să le analizăm din nou. Așa cum a spunea și colegul meu Jens, chestiunea socială. N-ar trebui să uităm rolul transporturilor în domeniul integrării sociale. Uh, accesibilitatea, dreptul la mobilitate, impactul transportului public pentru a lupta împotriva excluziunii sociale, toate acestea trebuie să fie obiective mari ale politicii europene a transporturilor. Recunoașterea obligativității serviciilor publice pentru asigurarea unei mobilități nediscriminatorii și accesibile în cele mai bune condiții este un obiectiv fundamental care nu poate fi subestimat și care trebuie să fie avut în vedere în revizuirea Cartei Albe. Codul social pentru lucrătorii mobili este de asemenea o propunere interesantă care trebuie dezbătută cu partenerii sociali pentru a ne asigura că garantăm standarde ridicate, respectând în același timp regulile europene existente. Și acum, foarte rapid, mizele pentru COP21. Avem nevoie de o traducere în propunere legislative a obiectivelor din Cartea Albă pentru a reduce cu 60% emisiile de dioxid de carbon în domeniul transporturilor. Mulțumesc! Danke sehr. Zu zweit hätte da genau. Mulțumesc să nu ajungem la patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. George Bach și eu mulțumesc pentru activitatea desfășurată de raportor și apreciez și aspectele care au fost menționate de ante vorbitori, nu trebuie să repet aceste uh, afirmații. Pe mine mă interesează comodalitatea, care va deveni un uh, subiect important în anii următori în legătură cu îmbinarea diverselor modalități de transport și raportul colegului Koch privind uh, biletele multimodale cred că este important. Trebuie să solicităm uh, în plus uh, ca și problemele sociale să fie analizate de către comisie la nivelul tuturor operatorilor în domeniul transporturilor și în toate statele membre. Trebuie de asemenea să existe un studiu de impact pe care să ne putem baza o analiză în baza căreia să uh, ne facem propunerile noastre. În ce privește transportul aerian, pe calea ferată, transportul rutier, uh, avem nevoie nu doar de garanții de securitate, dar uh, și în legătură cu situația uh, specialiștilor care uh, operează în aceste domenii. Deci să uh, avem în vedere propunerile pe care Comisia ni le va face în legătură cu sectorul transporturilor, astfel încât lucrurile să se poată îmbina corespunzător și să existe până la urmă o cartă a drepturilor fundamentale ale pasagerilor pe care să o alcătuim astfel încât și condițiile concurențiale să se bazeze pe fair play în acest domeniu cred că trebuie să creăm și un cadru legislativ pentru utilizarea dronelor în domeniul transporturilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Liberațchi. doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru o activitate foarte reușită. Câteva observații. Punctul C. Spuneți aici că transportul european încă este fruntaș pe plan mondial. Da, cuvântul încă uh, este valabil. Ținând seama de Cartea Albă, transportul trebuie să îmbunătățească con- situația concurențială în Europa. Să insistăm puțin pe această idee, ce s-a făcut până acum și cum putem să îmbunătățim calitatea vieții. Da, transportul trebuie să ducă la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni. Un sistem de transport uh, pe deplin integrat ar fi ideal. Uh, taxele din Franța, taxele din Germania, 8 euro, 9 euro, duc oare la o îmbunătățire a uh, calității vieții sau din potrivă? la o înrăutățire. Pentru că există niște practici cu care, de care ne ciocnim și guvernele și sistemele transportului în comun trebuie să țină seama de această dorință. Sigur, Cartea Albă este valabilă, este obligatorie pentru statele membre sau nu. În ce privește transportul integrat? Aici trebuie să existe acces la infrastructura căilor ferate, dar uneori mai degrabă ne lovim de bariere în această infrastructură care trebuie să fie eliminate. După aceea, planul Juncker. Este foarte bine că la punctul 7 este menționată posibilitatea da, posibilitatea este un termen bine ales, dar um, dacă ne uităm la punctul 7, în ce măsură depindem până la urmă de deciziile guvernelor din statele membre? Per total însă este un document bun. Doresc să mulțumesc raportorului și cred că prin amendamentele care vor fi înaintate vom putea determina până la urmă Comisia Europeană să acționeze adecvat, pentru că transportul este o prioritate a politicii europene. Să o tratăm ca atare. Mulțumesc foarte mult, Dieter Koch. Mulțumesc, Vim te felicit, îți mulțumesc pentru raportul tău foarte reușit. Câteva scurte observații. Ai prezentat transportul ca un factor care stimulează economia. Este foarte eh, bine că face acesta, dar trebuie să existe și sisteme de asistență pentru eh, securitatea pasagerilor, dar inclusiv să ținem seama de eh, persoanele cu dizabilități și de vârstnici este nevoie de o planificare durabilă a uh, rutelor de transport și um, să ținem uh, seama aici și de uh, riscurile care există. După aceea, uh, aici este vorba și de forme autonome sau semi-autonome. Lucrurile aici nu sunt foarte clare. Mulțumesc, Ismail Erzog. Mulțumesc la rândul meu raportorului. Cred că este un document foarte bun pentru că sunt menționate câteva chestiuni corecte. Aș menționa câteva din ele, că nu dispun decât de două minute. Pentru mine este foarte important că sunt menționate principalele obiective ale cărții albe din 2011, stimularea unei mobilități durabile, cu uh, emisii de noxe reduse și pe cât posibil cu evitarea accidentelor. Ceea ce m-a surprins a fost obiectivul de a dubla utilizatorii transportului public până în 2030. Uh, dar trebuie ca și statele membre să fie responsabilizate în acest sens, astfel încât să investească mai mult în transportul public, pentru că dacă ne dorim această dublare, ceea ce cred că este o dorință a tuturor, atunci ă, nu ă, se poate atinge obiectivul fără investiții, care clipa de față au ajuns la limita ă, maximă. Deci, Eh, este nevoie și de eh, îmbunătățirea condițiilor sociale pentru eh, șoferii profesioniști care conduc camioane și tiruri. În ce privește comodalitatea ea ă, prevede optimizarea unui sistem de transport prin utilizarea eficientă a tuturor celorlalte modalități de transport. Dar asta să nu ducă până la urmă la ă, înlocuirea unor obiective ă, obligatorii pentru noi, ca transferarea transportului de marfă dinspre transportul rutier spre transportul pe calea ferată. Da. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată până acum. Mulțumesc, Olga Zelenova. Mulțumesc. Eu sunt și raportoare pentru aviz, pentru raportul lui uh, Matthew Grosh, uh, pentru Cartea Albă din 2011 și acum avem posibilitatea să analizăm progresele care au fost realizate și eu sunt de acord cu colegii care au menționat necesitatea de îmbunătățire a uh, condițiilor sociale a tuturor lucrătorilor din sectorul transporturilor. Trei chestiuni concrete din punctul meu de vedere. Presupun că mai avem în fața noastră o sarcină importantă și anume înlăturarea diferențelor mari în infrastructura, domeniul transporturilor între statele membre și asta se referă și la coeziunea teritorială pentru că diferențele sunt uriașe. După aceea, siguranța rutieră. Sunt de acord că putem stimula și îmbunătăți siguranța uh, în domeniul transporturilor prin diverse măsuri. Dar dacă ne dorim ca oamenii să poată să beneficieze durabil de condiții îmbunătățite, Ehm, trebuie să investim în siguranța eh, transportului, eh, nu doar eh, al transportului urban, ci și ehm, interurban și condițiile pentru bicicliști și inclusiv pentru pieton trebuie să fie îmbunătățite Raportul nu menționează uh, circulația urbană cu troleibuzul, dar și acesta este un aspect important în uh, transportul urban. Mulțumesc. Yes. Uh, thank you, Chairman. And um, again, I'd like, uh, like others, I'd like to congratulate. Doamna Clun, mulțumesc, domnule președinte. Sunt câteva chestiuni importante din punctul meu de vedere o revizuire a cărții albe din 2011 pentru că uh, sunt unele lucruri care trebuie neapărat să fie îmbunătățite în contextul unei tehnologii, îmbunătățite unor investiții uh, în cercetare care sunt necesare pentru că 80% uh, din uh, populația europeană trăiește în zonele urbane și trebuie să uh, beneficieze de condiții îmbunătățite, chiar și pentru cicliști și pentru pietoni. Acest lucru trebuie să fie bine reflectat în raport. Iar în ce privește transportul aerian, cred că uh, de asemenea, trebuie să întreprindem încă multe pentru ca uh, riscurile încă existente să fie eliminate și să fie îmbunătățită uh, concurența. Deci, până acum uh, nu am a avut rezultate foarte bune, mai ales dacă ne gândim la concurența care vine dinspre statele arabe din zona Golfului, care ă, nu practică neapărat o concurență bazată pe fair play. Deci, ă, acest lucru ă, se cunoaște deja și noi acționăm, de fapt, pe plan global. Există aspecte sociale pe care trebuie să le avem în vedere, inclusiv subvenționarea din partea unor state a sectorului transporturilor. Deci, din acest punct de vedere, Comisia trebuie să-și îmbunătățească activitatea de monitorizare. Dialogul este foarte important uh, Eh, companiile aeriene din zona eh, Golfului au o prezență acum eh, foarte puternică, încearcă să atragă pasageri care doresc să se deplaseze spre Asia, spre zonele estice ale Asiei. Deci este o provocare, dar eu cred că dialogul poate să fie benefic de asemenea în domeniul transportului maritim, care încă este subexploatat. Este un aspect pe care trebuie să ne concentrăm, mai ales dacă ne gândim la rețelele TNT, ă, de pildă. Mulțumesc foarte mult, ă, doamnă Andor. Mulțumesc tuturor. În uh, dezbaterea pe care am avut-o anterior, uh, am spus deja că eu consider că acest raport este foarte echilibrat, aceea nu vreau să vă răpesc mult timp, doresc să mă refer la două aspecte. Unul dintre ele, mă bucur că în acest raport uh, se insistă și pe factorul uman pe toate aspectele care implică factorul uman. Este important să insistăm ca și comisia să desfășoare o activitate importantă în acest domeniu. Cadrul juridic este foarte important și poate că în raport ar trebui să menționăm și că uh, regulile trebuie să fie transparente, că aceste reguli, de asemenea, trebuie să rămână uh, previzibile, pentru că uh, în felul acesta uh, întreprinderile pot fi ajutate prin inovație. De asemenea, sistemul de certificare este foarte important și uh, trebuie și aici să existe transparență. Este o solicitare din partea noastră adresată Comisiei. Punctul 2. Extinderea uh, infrastructurii. Sunt de acord cu ceea ce prevede raportul. Din punct de vedere terminologic, poate am o observație în textul în limba engleză se vorbește despre conceptul missing link, dar aici trebuie să vorbim și despre bottleneck, um, despre impasul uh, care poate să apară, pentru că nu este vorba doar despre uh, condițiile din interiorul Uniunii Europene, ci și uh, din statele vecine, rețeaua TNT și reglementările pe care le va prevedea vor fi importante și pentru vecinii Uniunii Europene. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, Matis von Miltenburg. Și eu doresc să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră, să le fac un compliment pentru activitatea desfășurată. O observație în legătură cu transportul aerian. În proiect se propune să ne concentrăm și pe un dialog cu statele din zona Golfului. Să existe transparență financiară din acest punct de vedere iar întrebarea mea adresată raportorului este ce nu a fost menționată niciodată Turcia. Pentru că Turcia um, are o piață în dezvoltare care este importantă pentru Europa. Și mă gândesc de pildă la extinderea aeroportului din Istanbul, la uh, politica uh, de uh, dezvoltare aici, de concurență și din acest punct de vedere este importantă o transparență. Comisia în ce privește noua strategie europeană în domeniul aeronautic, uh, trebuie să aibă în vedere consolidarea pentru a îmbunătăți puterea noastră competitivă pe mapamont. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție proactivă chiar când este vorba despre piețe noi din Asia, pentru că sectorul aeronautic ă, se dezvoltă, există tot mai mulți pasageri interesați și de zona Asiei și Asiei de Sud-Est. Mulțumesc, renom Muzelie, următoarea intervenție. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc. Și eu m-am implicat um, în această activitate și apreciez foarte mult um, activitatea desfășurată, foarte competentă de către colegii um, care au elaborat raportul. Vreau să subliniez că Există și un uh, pasaj privind uh, sectorul transporturilor din Europa vis-a-vis -vis de preocupările noastre legate de protecția mediului înconjurător. Este de altfel un uh, pasaj important și în Carta Albă. Și uh, trebuie să subliniem acest lucru, iar în ce privește competitivitatea, uh, ea trebuie să se bazeze pe principii foarte clare. Ideea de reciprocitate este foarte importantă și uh, toate întreprinderile care activează pe plan european trebuie să beneficieze până la urmă de condiții uh, egale. Aș vrea să subliniez și un element uh, uh, legat de orizontul pentru 2015. Uh, um, um, în ce privește utilizarea dronelor. Cred că nu ne-am gândit suficient la posibilitățile de automatizare a transporturilor. În clipa de față se uh, creează, se dezvoltă vehicule inteligente, de asemenea drone care sunt pilotate Um, de oameni și uh, care pot eventual să se implice în transportul de mărfuri. Trebuie să analizăm această situație în termeni globali uh, pentru că uh, se poate ajunge la reducerea de consum de energie, dar și la dispariția unor profesii în acest domeniu. Președintele, mulțumesc foarte mult, m-am trecut și pe mine, ultimul pe listă și eu doresc să-i mulțumesc lui Vin van der Kamp pentru acest proiect de raport, dar a sublinea și ceea ce a spus Buzz Aicut. Există o competiție neloială între diversele sectoare ale transporturilor pentru că există și uh, unii killeri în materie climatică care în clipa de față sunt favorizați, iar în ce privește fondurile structurale 60% pentru transportul rutier, 20% pentru transportul um, pe calea ferată și um, dacă lucrurile stau așa, dacă investim în direcții greșite, până la urmă nu ne vom atinge obiectivele de protecție a climei. Sigur, știm că există principiul subsidiarității în acest domeniu, dar până la urmă, din partea Comisiei, trebuie să existe o orientare. La Helsinki există un studiu, dacă se investește un euro pentru bicicliști, până la urmă se uh, recuperează 8 euro din cheltuielile legate de efortul de a proteja mediul înconjurător prin uh, combaterea emisiilor de noxe. De ce să avem rețineri din acest punct de vedere? Uh, am avut uh, tot felul de uh, modele funcționale, sute de modele care sunt binevenite. La Copenhaga, în 20 de ani, circulația cu bicicleta a crescut de 300 de ori. Deci, eh, dacă eh, cineva ne-ar fi spus cu 20 de ani în urmă că toată lumea va recurge până la urmă la bicicletă, ar fi zis visezi, continuă să visezi. Până și la Berlin există tot mai mulți bicicle și la Sevilla, în Spania, există exemple pozitive. Aceste exemple pozitive pot fi multiplicate, pot fi copiate. Deci de ce există rețineri? Sigur, comodalitatea este bună, dar trebuie să existe și un transfer înspre aceste uh, modele de utilizare a bicicletei sau chiar ă, a ă, mersului pe jos. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul comisiei domnului Olivier Onili. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această oportunitate. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru votul dumneavoastră din această dimineață pentru Fondul European pentru investiții strategice. O contribuție importantă din partea dumneavoastră care sper că ne va ajuta să ajungem în procedura de codecizie cât mai repede și să ne asigurăm că acest fond este complementar față de alte mijloace financiare cât se poate de curând. În ceea ce privește Cartea Albă, nu aș spune că raportul domnului Van der Kampf e vișiva și așa, diluat, pentru că ne bazăm pe uh, experiența dânsului și înțelepciunea pe care le reunește în acest raport. Și de asemenea și pe contribuțiile pe care le primește din partea celorlalți membri în această comisie. Și am văzut în această dimineață că raportul va fi întregit cu o serie întreagă de alte idei. Din punctul nostru de vedere, este important ca analiza să fie robustă, iar abordarea în ansamblu eh, mi se pare una înțeleaptă, pentru că raportul nu se concentrează pe noi eh, modalități, nu se încearcă reinventarea nimic, ci se concentrează pe ceea ce trebuie să fie implementat se adaugă o serie de aspecte care vin să corecteze anumite lucruri care au fost subestimate la momentul respectiv, ca de pildă aspectul social, în mod evident, sau pentru a actualiza inițiativele din Cartea Albă la dezvoltările și evoluțiile tehnologice un lucru absolut salutar. Noi considerăm că se impune să includem și alte mesaje și idei. Piața internă, așa cum au arătat unii dintre dumneavoastră, are și o dimensiune externă care este importantă. Deci nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci e vorba și de un acces echitabil la alte piețe și oferirea la schimb uh, de acces pe piața noastră altor operatori. Apoi, de asemenea, trebuie pus accentul pe finalizarea unor dosare în lucru, ca de pildă cel uh, din domeniul căilor ferate, pentru a finaliza cel de-al patrulea pachet CFR și E important de asemenea să existe un cadru clar pentru porturi care sunt uh, factori critici în economia de astăzi și își aduc o mare contribuție pentru îmbunătățirea uh, lanțului logistic din Europa. Acum, politica în domeniul transporturilor nu vine neapărat cu norme sociale, dar uh, putem gândi uh, <clears throat> reglementări care să îmbunătățească condițiile de lucru din sectorul transporturilor și acest lucru ar fi, desigur, demn de apreciat. Și, de asemenea, trebuie să asigurăm condiții echitabile între diferitele sectoare, începând cu sectorul aviatic, care va face obiectul unei reviziri sau evaluări majore în uh, acest an, până la domeniul rutier. Acum, dimensiunea durabilă. Apreciem în acest proiect de raport faptul că se analizează caracterul durabil în sensul său amplu, plecând de la aspecte care țin de mediu și climă, până la dimensiunea de eficiență a infrastructurilor, unde se încadrează și întreținerea acestora. Aici mai e loc de inițiative în ceea ce privește siguranța și securitatea, care sunt iarăși factori care uh, contribuie la caracterul durabil energia, iarăși un lucru unde trebuie să facem mai multe și dimensiunea urbană. Și mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru. În al patrulea aspect, dacă ne uităm la partea de inovație sau sistemele inteligente, așa cum sunt numite în document, aici cred că ne-am putea concentra mai mult asupra abordării de la ușă la ușă a sistemului de mobilitate, de asemenea și includerea noilor evoluții tehnologice în diferitele sectoare de transport. s a spus multe în această privință, în această dimineață. Să ne concentrăm mai mult pe interoperabilitate, iată o prioritate recurentă pentru domeniul transporturilor și să spunem uh, mai clar că e nevoie de mai multă automatizare, dacă vrem să ne menținem caracterul de lider în domeniul transporturilor, va trebui să facem mai mult în domeniul automatizărilor. Am făcut acest lucru în aviație, prin intermediul Cezar, dar în celelalte sectoare am avut o abordare mai timidă și susținerea dumneavoastră din punct de vedere politic ar fi foarte uh, binevenită și apreciată. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul raportor Vim Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte plăcut uh, să primești atâtea complimente, dar uh, sigur că acestea te și obligă să vii cu o muncă uh, suplimentară, cu o direcționare clară. Din păcate, colegul de la ECR a plecat deja. Dânsul pleda pentru o reducere a obiectivelor care țin de caracterul durabil, Pas Eichhout, uh, din potrivă, din partea verzilor, a pledat în favoarea creșterii nivelului nostru de ambiție. Deci, uh, misiunea mea este de a găsi un echilibru. Ambele părți uh, vor ceva de la mine, să vedem ce amendamente vor mai veni. V-aș ruga să nu avem 300, poate 50, mai punctuale și concentrate, care să poată fi mai ușor incluse în raport. Și doamna Țapadel are dreptate. Am uitat să menționez, poate în introducerea mea, um, energiile alternative. În ceea ce privește hidrogenul, de pildă, există mai multe oportunități aici mersul pe jos și cu bicicleta. Acestea sunt importante în, atunci când vorbim de mobilitate urbană. Aici uh, putem uh, face într-adevăr mai multe, avem ceva restanțe pentru a promova și mai bine aceste lucruri. Apoi, protejarea sferei private. Ghezine s-a referit la acest lucru. Trebuie să spun că dacă folosești uh, transportul în comun, atunci uh, e mai dificil uh, întotdeauna pierzi un pic din uh, sfera privată. Am avut o astfel de discuție și atunci când am vorbit despre amenzi și schimb de date transfrontalier. E importantă protecția datelor, dar totuși ne aflăm într-un uh, <clears throat> într-o comunitate. Și ce mai spunea Găzine în ceea ce privește competențele Uniunii Europene atunci când este vorba de aviație, cred că trebuie să cristalizăm mai bine acest punct pentru că este unul important în dezbatere. Nu m-am decis încă cu privire la investițiile cu destinație precisă. De pildă, prime de asigurări care să meargă în sănătate, uh, taxele de drum care să meargă întotdeauna pe infrastructură. Dar înțeleg ce spunea Ghezine. Eu uh, am un autoturism și pentru mine reprezintă în continuare un instrument de emancipare. Sigur că ne dorim mai puține mașini în orașe, dar care este situația din uh, țările din Est. Și vedem uh, și ce probleme pot apărea în orașe din cauza numărului mare de mașini, dar în uh, zonele rurale situația e altfel. Bas Aicot întreba de ce mă refer doar la transportul maritim? E vorba de obiectivele care țin de caracterul durabil și aviația este o problemă, dar uh, acolo avem consecințe internaționale. Trebuie să fim pragmatici, nu trăim într-o lume de vis. Europa a încetinit oarecum uh, ritmul, uh, avem nevoie de motoare mai eficiente. Văd că mulți colegi au plecat acum când vine vorba de drone. Este o tematică pe care va trebui să o urmărim îndeaproape. Apoi transportul uh, local din orașe ține de competența statelor membre și vedem că în multe cazuri, acolo unde lucrurile funcționează bine, uh, statele membre se mândresc și dacă nu merge bine, atunci vinovat e Bruxelles. Dar uh, transporturile locale țin de subsidiaritate. Aici statele membre ar putea face mai multe. Trolebuzele sunt o temă care mă interesează de asemenea. Ne-am uh, ocupat uh, și de liniile aviatice Emirates, de pildă. Știți, uh, domnule Ertug, că am fost și într-o vizită la Turkish Airlines Însă ce spunea Thais despre Turcia e adevărat. Mulțumesc și Comisiei pentru observațiile făcute și așteptăm cu interes uh, amendamentele pe care le veți înainta. Să sperăm că nu vor fi prea multe. Mulțumesc uh, raportorului, dar și raportorilor uh, din umbră și celorlalți care au participat la dezbatere. Am ajuns la finalul părții publice a reuniunii noastre. Achso, zur Anhörung des designierten europäischen Koordinators. În ceea ce privește audierea coordonatorului european desemnat. Dar trebuie să vă mai reamintesc termenul de depunere a amendamentelor. Este vorba de 20 aprilie, ora 12. Mulțumesc.